Good morning, ladies and gentlemen. May I ask you to take... Bună dimineața, doamnelor și domnilor, vă rog să vă ocupați locurile pentru a putea începe ședința Comisiei Regii pe ziua de astăzi. Thank you very much. Uh... Am să încep cu adoptarea ordinii de zi. Există sugestii, propuneri pentru ordinea de zi? Dacă nu, putem considera ordinea de zi ca fiind adoptată. Următorul punct, aprobarea procesului verbal ședințelor de pe 22-23 noiembrie, 7 decembrie și 14 decembrie. Aveți proiectele de proces verbal pe internet, după cum bine știți. Vă propun că dacă nu se vor ridica obiective pe parcursul ședinței, aceste procese verbale să fie considerate ca fiind adoptate. Următorul punct, comunicările președintei. Permiteți-mi să vă prezint pe scurt câteva informații de actualitate. În primul rând, în această luni, pe 22 ianuarie, s-a organizat o întâlnire COZAC. Este o, președ... o întâlnire a ministrilor de afaceri europene din Uniunea Europeană, întâlnire organizată sub egida președinției bulgare. S-a organizat la Sofia. Eu am fost invitată să iau parte la ședință împreună cu domnul Timmermans, vicepreședintele Comisiei. Și i-am informat pe membrii COSAC despre activitatea Comisiei Regii. Subiectul întâlnirii a fost viitorul Europei. Ne-am atras atenția că toate rapoartele noastre, rapoarte de inițiativă, de punere în aplicare și toată activitatea noastră legislativă reprezintă, de fapt, o pregătire pentru viitorul Uniunii Europene și, îndeosebi, pentru viitorul politicii de coeziune în Uniunea Europeană. Pot să vă spun că prezentarea mea a fost bine primită poate și datorită întâlnirii noastre cu parlamentele naționale, m-am bucurat de o primire călduroasă. În timpul acestei întâlniri, trec acum la cea de-a doua parte a anunțurilor mele, în timpul acestei întâlniri, așadar, domnul Timmermans a comunicat faptul că grupul de măsuri de intervenție privind subsidiaritatea aș va începe activitatea, grup creat de președintele Juncker. Inițial se, prevez, se prevăzuse implicarea Parlamentului în acest grup de intervenție. Acum însă avem reprezentanți ai Parlamentelor Naționale. Aceștia au fost desemnați de COSAC și trei membri de la Comitetul Regiunilor. Existase o idee inițială de a implica și Parlamentul European, însă Parlamentul European nu va face parte din acest grup de intervenție. Iată cum stau lucrurile la ora actuală. Ideea e ca acest grup de intervenție să dezbată și să vină cu propuneri pentru viitorul politicii de subsidiaritate. practic să ne spună cum putem face mai multe cu mai puține resurse. Cel de-al treilea punct de la comunicările mele se referă la proiectul de rezoluție privind rezerva de performanță. După cum bine știți, am decis să elaborăm o întrebare orală și să redactăm o rezoluție. Proiectul de rezoluție este disponibil dacă doriți să-i aduceți modificări. Am Mă gândesc că reprezentanții PPE vor aduce în discuție acest subiect. Pe parcursul zilei, la întâlnirea coordonatorilor, vom discuta acest proiect de rezoluție. Vă rog, puteți să vă comunicați ideile dacă aveți propuneri referită la acest proiect de rezoluție. Cea de-a patra comunicare, foarte succintă, doresc să vă reamintesc, pur și simplu, că recepția de anul nou pe care o organizăm noi este astăzi, după întâlnire și cu toții sunteți bineveniți. Observații, întrebări? Nu? Trecem acum la principale puncte de pe ordinea de zi. Începem cu raportul elaborat de domnul Von E vorba de impactul politicii de coeziune a Uniunii um, asupra Irlandei de Nord. În toamna anului trecut am hotărât să elaborăm un raport de punere în aplicare referitor la impactul politicii de coeziune asupra Irlandei de Nord. Este primul schimb de opinii în cadrul comisiei noastre asupra acestui subiect, iar raportul își va aduce aportul la evaluarea comisiei noastre privind funcționarea politicii de coeziune în UE și ne va ajuta să modelăm uh, forma pe care o va lua în viitor politica de coeziune. Va contura de asemenea și poziția pe care o va lua Parlamentul European în cadrul negocierilor cu Regatul Unit al Marii Britanii. În urmă vom analiza de asemenea consecințele pe care Brexit le va avea asupra procesului de pace în Irlanda. Am să dau de îndată cuvântul domnului Von pentru a prezenta proiectul de raport. După care am să vă prezint calendarul pentru acest raport. Domnule Von, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Dați-mi voi înainte de toate să-mi cer scuze pentru vocea mea. Am fost uh, grav răcit și din câte am înțeles, mai ales pentru bărbați, e destul de nasol când suferă de răceală. Doream să spun încă de la început că nu vrem să scriem încă un raport despre Brexit. Din potrivă, vrem să ne concentrăm asupra rezultatele pe care le-a atins politica de coeziune a UE și procesul de pace. Cred că toată lumea e de acord că Uniunea Europeană a jucat un rol fundamental în promovarea dezvoltării economice a Irlandei de Nord, având în vedere că aceasta vine în urma unor, conflict, unor ani, decenii de conflicte. Uniunea Europeană a sprijinit procesul de pace încă din 1989. Am avut procesul uh, de pace Peace 1, 95-99, Peace 2, 99-2006, Peace 3, 2007-2013. Toate acestea au adus o contribuție de 1,3 miliarde de euro. La ora actuală, programul de pace PIS 4 2014-2020 are o valoare totală de 270 de milioane de euro, din care 229 de milioane de euro, 85% așadar, vine din FEDER. Nu există nicio îndoială așadar că Federa a jucat un rol fundamental în finanțarea procesului de pace. Ce vreau să fac în această etapă inițială? Doream să le ofer colegilor uh, exemple concrete ale proiectelor care au fost organizate. Ceilalți colegi din sală poate știu mai bine, poate vă pot da și alte exemple. Eu doream pur și simplu să Vă dau exemple care să arate că acești bani au jucat un rol fundamental pe teren pentru a schimba viața comunităților. De pildă, programul de cooperare, uh, programul uh, de parteneriat uh, transfrontalier în sectorul sănătății între Irlanda de Nord și Republica Irlanda. S-au lansat peste 300 de proiecte diferite de sănătate și îngrijire medicală care a permis aducerea îngrijirilor medicale în zonele rurale. La ora actuală, peste 50.000 de persoane sau pacienți au beneficiat de pe urma acestor servicii. Un al doilea exemplu pe care l-am analizat a fost un proiect care se numește Înapoi în viitor, Back to the Future. Este un uh, program de voluntariat care dorește să îi încurajeze pe tineri să se implice în procesul de pace, în contextul lor imediat. Pot să vă spun așadar cu încredere, doamnă președinte, doar pe baza acestor două exemple concrete că procesul de pace a făcut o diferență reală în viața comunităților și trebuie să continue și după 2019. În ceea ce privește raportul, am spus deja Cred că raportul ar trebui să analizeze ce puțin trei întrebări. Poate colegii vor dori să adauge și altele. Cred că este important să vedem dacă finanțarea noastră a contribuit la îmbunătățirea standardelor de trai, a sprijinit pacea și a asigurat coeziunea. Trebuie să vedem cum putem folosi împreună cu alte fonduri UE uh, politica de coeziune și să vedem în ce măsură programele sunt conduse de comunitate și uh, care a fost rata de succes de care s-au bucurat? După cum vă spuneam, doamnă președinte, doar adresându-ne aceste trei întrebări, putem învăța foarte multe, mai ales uh, să tragem învățăminte care ne vor fi utile când vom discuta ulterior politica de coeziune. Există o propunere de a organiza o deplasare în luna martie acestui an, sper. Aștept cu mare interes acea deplasare și uh, să finalizez raportul. De asemenea, aștept cu mare interes contribuțiile colegilor astăzi. Mulțumesc foarte mult. Dau acum cuvântul colegilor. Încep cu raportorii din umbră. Domnul Flac, am să încep cu dumneavoastră, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Ca a, purtător de cuvânt al Partidului Conservator uh, al Marii Britanii în cadrul Comisiei Regii, acest subiect este deosebit de important pentru mine. Marea Britanie, în ansamblu, este un contributor net la bugetul UE, după cum bine știți cu toții. În plus, ca beneficiar net, Irlanda de Nord um, este vizată direct de finanțarea din coeziune. Acest raport oferă posibilitatea de a analiza în amănunt impactul pe care l-a avut finanțarea, scoțând în evidență care sunt punctele unde e nevoie de îmbunătățire și dați-mi voi să le scot în evidență încă de la început. Înainte de toate, credem că trebuie să ne asigurăm că Irlanda de Nord, drept regiune în tranziție, beneficiază de o abordare de ansamblu când vine vorba de dezvoltare economică și socială. Actualul CFM a pus deoparte 850 de milioane de euro pentru Irlanda de Nord. Actorii locali însă trebuie să liciteze pentru diferite surse de finanțare din UE. Trebuie să vedem dacă diferitele priorități de finanțare ale politicii de coeziune sunt integrate cu succes pentru a da un rezultat cu impact global. În continuare, trebuie să vedem dacă finanțarea este livrată acolo unde este cu adevărat necesară. Cu alte cuvinte, să ne asigurăm că la nivel local se poate controla suficient de bine finanțarea. În ultimul rând, trebuie să discutăm despre problema pe care o evităm de fapt cu toții, și anume Brexit, pentru că altfel nu putem discuta despre impactul politicii de coeziune în Irlanda de Nord. Grupul ECR consideră că nu trebuie să amestecăm cele două subiecte, să nu analizăm impactul pe care îl are politica de coeziune pe, în Irlanda de Nord și la oaltă cu impactul pe care îl va avea Brexit asupra Irlandei de Nord. Trebuie să ne încadrăm în mandatul nostru. Titlul acestui raport este cât se poate clar”. Este un studiu de impact, nu este o evaluare a viitorului. Iată de ce nu trebuie uh, să ne concentrăm asupra consecințelor Brexit. Ce au decis uh, echipele de negociere anul trecut e foarte clar. Uniunea Europeană și Marea Britanie își vor onora angajamentele de a contribui la, proiect, la programele de pace în cadrul actualului CFM până în 2020. În ceea ce privește fondurile structurale, uh, Marea Britanie va continua să participe la programele UE finanțate din CFM până la încheierea acestora. Dincolo de aceste informații care trebuie practic să fie confirmate pentru că nimic nu s-a decis până ce nu se decide tot, Comisia Regii nu ar trebui să se pronunțe și grupul nostru, grupul ECR, va apăra cu fermitate această poziție. Aștept cu mare interes colaborarea cu dumneavoastră, aștept de asemenea cu mare interes deplasarea în Irlanda de Nord din martie, când vom avea ocazia să analizăm pe teren impactul politicii de coeziune. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau acum cuvântul domnului Novakov, vă rog, luați cuvântul. Doriți să vă pronunțați referitor la acest raport de implementare? Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Cred că, deosebit da, când vine vorba de rapoarte de implementare, comisia noastră are un rol important. Vorbitorul vorbește la microfonul de lângă, nu la microfonul dumnealui. Se aude destul de prost. <laughs> Cred că Irlanda de Nord este un caz special. Eu am așteptări deosebite pentru acest raport. Mă bucur că pot lucra cu colegul Von, un coleg deschis întotdeauna la sugestii. Cred că putem folosi această ocazie pentru a explica cât de importantă este contribuția politicii de coeziune, mai ales în aceste regiuni. Peste câteva luni doar vom dezbate ce formă va lua viitorul CFM și viitorul regulament al dispozițiilor comune. Cred că prin intermediul acestui raport putem transmite un mesaj, și anume că există o regiune, precum Irlanda de Nord, unde politica de coeziune a jucat un rol esențial, a schimbat în bine viața oamenilor, a schimbat felul în care funcționează economia, felul în care se creează locuri de muncă, și cred că, dincolo de emoții și de încărcătura politică um, care e în aer, având în vedere Brexit, dacă e să fim obiectivi, cred că politica de coeziune în Irlanda de Nord este un exemplu elogvent al faptului că Ajutorul nerambursabil este un instrument care nu poate fi înlocuit. Și trebuie să folosim programele noastre operaționale pentru că altfel nu putem oferi sprijin financiar. Aștept cu mare interes rezultatul raportului. Am așteptări eh, considerabile de la acest raport și sper să reușim să comunicăm cât se poate de bine Derek va trebui să facă acest lucru pentru a putea face cât mai mulți oameni să înțeleagă ce s-au făcut în ultimii ani. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Nu-l văd. Da, domnul Van Milterbunk va lua cuvântul. Și după, după aceea, doamnă Anderson. Vă mulțumesc. Raportorul nostru din umbră, um, domnul Pat, nu poate fi astăzi aici. Am să fiu foarte succint pentru că o parte din uh, lucrurile pe care doream să le comentez deja au fost amintite. Cred că este important să ne concentrăm pe valoarea adăugată pe care a adus-o Uniunea Europeană pentru Irlanda de Nord și să încercăm, um, analizând punerea în aplicare a proceselor de pace, să vedem ce formă ar putea să ia cooperarea transfrontalieră, să învățăm din trecut și să ne pregătim pentru viitorul după Brexit, pentru că un lucru e clar. Fie cooperezi în Europa, între regiuni europene și trebuie să interacționezi. În plus, dacă ești uh, o țară terță, e foarte important să continui cu cooperarea transfrontalieră, pentru că ea va exista întotdeauna și trebuie să insistăm asupra acesteia. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Anderson. Vă mulțumesc. Doresc să profit de această ocazie pentru a-i mulțumi lui Derek Vaughan pentru această inițiativă. Ne-a oferit tuturor ocazia uh, de a ne ocupa de acest subiect. Eu una sunt încântată să spun că această comisie s-a concentrat foarte bine asupra aplicării și asupra impactului pe care a avut o politică de coeziune în Irlanda de Nord Știți foarte bine, eu vin dintr-un oraș uh, din Irlanda de Nord care se numește Derry și acolo întâlniți numeroase organizații, fie că e vorba de IMM-uri, fie că e vorba de organizații ale societății civile, infrastructura s-a dezvoltat, oamenii au avut de au profitat de pe urma politicii de coeziune și acești oameni au înțeles contribuția pe care și-a adus-o Uniunea Europeană la procesul de pace Niciun alt fond, niciun alt program UE nu a avut acest impact. 10% din PIB-ul Irlandei de Nord vine din finanțarea UE. Și, după cum a identificat uh, pe bună dreptate domnul Flag, noi suntem beneficiari neți uh, de la finanțarea UE și e clar că bugetul nostru nu ar fi reușit să funcționeze și să fie gestionat atât de bine fără contribuția de la Uniunea Europeană. Există nenumărate programe, inițiative, infrastructură pe care am putea să le aducem în discuție. Dar eu vin, după cum vă spuneam, dintr-un oraș numit Derry și în Derry e un, există un pod al păcii. Acesta a fost uh, construit cu ajutorul finanțării din programele de pace și fără a intra în prea multe amănunte, exista o minoritate de 20% de unioniști. Aceștia controlaseră orașul și aceia dintre noi care veneau dintr-o comunitate naționalist republicană știi că de multe ori era foarte greu să ajungem la un acord. Cunoașteți foarte bine conflictul civil de la vremea aceea. Iată de ce, când s-a construit acel pod al păcii în Derry, în sfârșit s-a unit orașul. A permis comunicarea cu cealaltă latura orașului unde locuiau unioniștii, pentru că fiecare comunitate locuia eh, de o parte și de alta râului. Este așadar un simbol al infrastructurii pentru pace, care a jucat un rol atât de important în eh, unirea comunităților și v-aș încuraja, dacă vă gândiți, uh, de pildă, ce să vizitați în Irlanda de Nord, să veniți în Derry pentru că există organizații, comunități. Am primit uh, și noi uh, o punguță din marea finanțare UE, dar am reușit să o valorificăm la maxim. Toate programele de pace PIS 1, 2, 3 și acum PIS 4 au jucat un rol fundamental și aș putea să dau multe alte exemple, dar sunt convinsă că pe măsură ce analizăm întrebările pe care le-a punctat domnul Von și când vom analiza exemplele pe care dânsul le-a dat, oamenii vor înțelege de ce este atât de important și aici nu pot fi de acord cu domnul Flack. Nu putem separa ce ne așteaptă practic, practic după Brexit, pentru că oamenii se tem pentru că ei au votat să rămână în Uniunea Europeană în contextul acordului din Vinerea Mare și doresc să profite în continuare de contribuția UE pentru consolidarea procesului de pace prin intermediul procesului, uh, prin intermediul fondului de coeziune și cred că domnul Von nu va putea să ignore consecințele Brexitului asupra Irlandei de Nord. Ar fi o nebunie să încerci să faci acest lucru, pentru că Există mulți oameni care au inițiat programe care se vor derula și după 2020. Din păcate, nu ne aflăm însă în situația în care putem spune că am trecut deja um, de la o societate în conflict la o societate care a uitat acel conflict. Încă mai avem multe de făcut. Iar finanțarea pentru pace și politica de coeziune joacă un rol vital. Doar în urmă cu câteva luni uh, aveam uh, un program, uh, un, un organism al programelor speciale care a venit aici la Bruxelles și au prezentat un număr mic de cazuri care au uh, profitat de pe urma finanțării pentru pace și au putut să le arate deputaților rolul semnificativ pe care UE l-a jucat în uh, procesul de pace. S-au uh, construit uh, spitale, de pildă în orașul meu, cu ajutorul finanțării UE. Pentru că Uniunea Europeană a reușit să creeze un efect de pârghie și să mobilizeze finanțare din toată regiunea. Nu am fi avut, de pildă, acest spital specializat dacă nu ar fi existat contribuția din partea Uniunii Europene. A fost uh, o infrastructură absolut necesară și există multe alte exemple. Prizonieri uh, care în trecut uh, luptau unii împotriva celorlalți care s-au reunit, au ajuns în aceeași sală, au început să discute. Uh, totul cu ajutorul contribuției de la Uniunea Europeană. Să nu lăsați pe nimeni să vă convingă că Uniunea Europeană nu a avut un rol de jucat în acordul din Vinerea Mare sau în procesul politic de pace. Există o listă nesfârșită de exemple care vă poate arăta în Irlanda de Nord rolul pe care l-a jucat Uniunea Europeană și mă bucur că această deplasare se va organiza. Mă bucur că domnul Von a insistat să vedem dacă comunitățile într-adevăr au jucat un rol fruntaș sau au fost implicate în uh, punerea în aplicare a proiectelor cu finanțare UE. Le vom oferi în acest fel oamenilor posibilitatea să analizeze cum s-au pus în aplicare fondurile din politica de coeziune în Irlanda de Nord, în Irlanda, în insula Irlanda, pentru ca oamenii să vadă foarte clar cum stau lucrurile. S-a promovat un ideea ca Irlanda de Nord să rămână în Uniunea Europeană, să creeze o regiune cu statul special. Uh, oamenii vor vedea pagubele pe care le va aduce Brexitul insulei noastre dacă acest fond de coeziune dispare, pentru că indiferent uh, ce angajamente și-a luat guvernul britanic, nu și-a luat un, guvern, nu și-a luat un angajament pentru dezvoltarea infrastructurii regionale în Irlanda, așa cum a făcut politica de coeziune. Toate acestea ne-au ajutat. Chiar dacă au fost pași mici, încă mai avem mulți pași de făcut, dar Uniunea Europeană a jucat un rol fundamental și ne-a ajutat să trecem peste o etapă dificilă și nu putem ignora consecințele pe care le va avea Brexit asupra vieții cetățenilor, pentru că vor dispărea nu doar uh, nu va dispărea doar sprijinul financiar de la UE, pentru că a fi membru al Uniunii Europene a însemnat foarte mult pentru cetățenii din Irlanda de Nord, indiferent uh, cum ar încerca alții să prezinte lucrurile. Oamenii în Irlanda de Nord nu sunt mulțumiți uh, de Brexit, mulți se tem și se tem pe mună dreptate că dacă Uniunea Europeană nu va fi acolo, nu va fi acolo să-i uh, însoțească, să-i supraveghească, să-i supravegheze. Populația din Irlanda de Nord e de 1,8 milioane de locuitori și indiferent dacă au primit sau nu pașaport, acești 1,8 milioane de oameni au dreptul să beneficieze de avantajele UE. On Irish passport I have two. So that's I think that this de aceea cred că acest raport este absolut crucial în acest moment. Mulțumesc, domnule Von, pentru că ați preluat această inițiativă și ați aruncat lumina asupra unei zone care, cred eu, va demonstra acestei comisii munca minunată care s-a făcut de-a lungul și de-a latul Irlandei, mai ales în nord, și care va ilustra sprijinul oferit de uh, politica și finanțarea de coeziune. Mulțumesc! Mulțumim! doamna Reinke, următorul raportor din umbră. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu una vin dintr-o regiune care uh, se confruntă cu uh, provocări structurale. Am fost o regiune industrială și deși este studiată într-o țară relativ bogată, Germania, atunci când mă întorc acasă și vorbesc cu primarii și cu uh, oamenii de la nivelul municipalităților, mi se repete la nesfârșit cât de important uh, este pentru ei să primească finanțare europeană. Și asta nu doar din cauza aspectelor transfrontaliere, ci și din cauza unor aspecte menționate deja de colegi, anume că există anumite proiecte proiecte derulate cu bani europeni cu care poți să atingi obiective diferite cu care poți obține niște lucruri pe care nu le poți face altfel cu banii de la nivel național sau regional. Și cred că din această perspectivă regiunea mea este comparabilă cu Irlanda de Nord cred că dacă am fi să mergem la Belfast și să discutăm cu oamenii de acolo, uh, vom putea vedea că fără sprijinul și finanțarea Uniunii Europene multe lucruri n-ar fi fost posibile. Și dacă ne uităm puțin din nou la cifre, putem vedea că ele vorbesc de la sine. Sunt bani RDF care au fost investiți uh, de către europeană în valoare de 320 uh, de milioane de euro și uh, peste 2800 de locuri de muncă se vor crea. Foarte multe companii vor beneficia de acești bani. În ceea ce privește Fondul Social European, există 210 milioane de euro care au fost alocați prin contribuții europene pentru a lupta cu excluziunea socială, pentru a lupta cu problemele sociale. Mulți colegi au menționat uh, și uh, programele de pace în această perioadă de finanțare. Este vorba de 270 de uh, milioane de euro care sunt uh, investiți în diverse programe de reconciliere. Iar în ultimii ani, uh, miliarde de euro de fapt au, au fost investiți în acest uh, demers. Colegii au subliniat deja cât de uh, au fost toate aceste lucruri. Uh, dacă ne gândim puțin la uh, impactul uh, uh, finanțării europene în Irlanda de Nord, e clar că trebuie să aflăm toate aceste lucruri. Însă sunt de acord cu o parte dintre colegii care au spus că ar fi greu pentru noi să mergem într-o misiune pe teren, să vorbim cu oamenii, să întrebăm ce s-a făcut în trecut, fără să îi ascultăm, fără să vedem care sunt îngrijorările și problemele pe care le au legate de Brexit. Deci pentru mine e greu să-mi imaginez că am putea să reușim așa ceva. Cu siguranță, așadar, ar trebui să plecăm urechea la îngrijorările pe care le au oamenii acolo, la problemele lor și, de asemenea, ar trebui să ne gândim și la rolul pe care l-am putea juca pentru a ne asigura că progresele minunate care au fost făcute în ultimii ani nu se vor pierde. Prin urmare, sprijin în totalitate ideea că, da, ar trebui să ne axăm pe impact, însă în același timp ar trebui să ne interesăm și de perspectivele viitoare. Și ca experți în ceea ce privește finanțarea regională sau finanțarea europeană, de asemenea, ar trebui să ne gândim cum am putea să susținem comunitățile din Irlanda de Nord uh, pentru uh, inițiative viitoare, indiferent ce se va întâmpla în lunile viitoare, indiferent ce va presupune Brexit. Cred că avem un rol foarte important de jucat aici, iar eu una de-abia aștept să mă ocup de acest uh, subiect și sper că voi reuși să merg în Irlanda de Nord cu dumneavoastră. Mulțumesc. Mulțumim. Doamna D'Amato, aveți cuvântul. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamna președinte. Subiectul raportului este deosebit de important, mai ales din motive istorice, sociale, politice, motive de mare actualitate, având în vedere negocierile pentru Brexit. În perioada de programare 2007-2013 s-a, dezvoltat, s-a desfășurat programul de pace PIS 3, care a încurajat tranziția înspre o societate pacifică și a contribuit redresarea din Irlanda de Nord și regiunile limitrofe. Irlanda a beneficiat de 330 de milioane de euro, 225 care vin din FEDER. Îmi închipui că raportul final de execuție pentru 2017 trebuie publicat. Dorim să vedem așadar care sunt rezultatele pe care le-a atins programul. Credem că aceste rezultate trebuie să fie incluse în proiectul de raport. În actuala perioadă de programare, dincolo de programul operativ pentru Irlanda de Nord, există un program interregional interesant de cooperare regională între Irlanda de Nord, Republica Irlanda și Marea Britanie cu o dotare de 280 de milioane de euro. Sperăm că negocierile să fie finalizate. Sunt negocieri dificile, dure dar mai ales în calitate de cetățean european subliniez că oricare ar fi rezultatul negocierilor, nu trebuie să vedem um, cum revine violența care a caracterizat acei ani, uh, acei 30 de ani care merg de la anii, sfârșitul anilor 60 la sfârșitul anilor 90. Peste 3.000 de morți în uh, Uniunea Europeană este un lucru de negândit. În urmă cu câteva zile, a dispărut dintre noi o cântăreață foarte, cunoscut, foarte cunoscută, um, cântăreața formației Cranberries, Dolores O'Brien. Ne-a lăsat în amintire de pildă o melodie zombie care ne arătat cât de mult violența a devenit o parte integrantă a societății irlandeze. Zombii sunt acei care nu văd, care s-au obișnuit practic cu violența nesfârșită. Politica de coeziune a permis și vindecarea unora din aceste răni. Indiferent de ce sfârșit va la Brexit, trebuie să facem tot efortul posibil pentru a pentru ca să nu se mai repete acele scene cu copii morți um, în urma atacurilor cu bombe, așa cum descrie melodia. Mulțumesc. Thank you very much. Uh, I have... Mulțumesc. Mai e un nume pe lista mea de uh, intervenienți. Domnul Rope. Dacă mai e și altcineva care dorește să intervină, vă rog să-mi semnalați acest lucru. Aveți cuvântul, domnule Rope. Mulțumesc. Mă gândesc că, că raportul este important, este și foarte interesant uh, în contextul Irlandei de Nord și, de asemenea, în contextul general al politicii de coeziune. Cred că Irlanda de Nord a avut posibilitatea să folosească aceste fonduri de coeziune și că a folosit această posibilitate, a aplicat uh, principiile bunei gestiuni și toată populația s-a implicat în aceste proiecte. Prin urmare, este important să spunem uh, astăzi acest lucru foarte limpede. Trebuie să explicăm și altora de ce avem nevoie uh, în Uniunea Europeană de politica de co- coeziune, pentru ca oamenii să înțeleagă utilitatea acestei politici. Eu am fost uh, primar uh, al unei comune într-o localitate la frontiera cu uh, Belarus. Uh, este vorba despre o regiune periferică a uh, Uniunii, o uh, uh, regiune aflată la frontiera cu un stat terț, deci o regiune care are specificitățile sale. Astfel de regiuni au nevoie de ajutor. Uneori acest ajutor este absolut crucial. Noi avem oarecare experiență în acest domeniu, prin urmare acum trebuie să reflectăm la viitor. Trebuie să ne întrebăm dacă politica de coeziune actuală, așa cum este ea condusă de uh, Uniunea uh, Europeană, este suficient de uh, inclusivă pentru cetățeni, pentru comunitățile locale și așa mai departe. În anumite state, această politică, după părerea mea, este prea centralizată. Prin urmare, trebuie să ne întrebăm despre ce fel de politică de coeziune vorbim, de ce fel de politică avem nevoie. Trebuie să găsim instrumentele prin care putem implica încă și mai mult uh, populația, comunitățile, astfel încât oamenii să știe că participă într-o repartiție a banilor contribuabililor, că participă atunci când vine vorba de rezolvarea problemelor care pentru ei contează. Câteodată puterile de la nivel central nu prea înțeleg care sunt nevoile de la nivel uh, local sau regional. Deci problema este una foarte importantă. Trebuie să ne gândim puțin la viitor și să prevedem eventual uh, anumite programe uh, pentru uh, municipalități care ar putea să primească bani și care ar putea să implice comunitățile locale, întreprinderile, organizațiile locale pentru ca oamenii să poată să-și rezolve problemele locale la nivel local. de departe, uneori lucrurile ne par lipsite uh, de importanță, însă pentru cei care trăiesc uh, la nivel local, lucrurile acestea au altă semnificație, altă învergură. Asta ne-ar putea permite așadar să implicăm mai mult uh, comunitățile, cetățenii în aceste proiecte, iar oamenii își vor asuma mai bine aceste politici, pentru că vor vedea că problemele lor importante pentru ei sunt cele care sunt rezolvate. Mulțumesc! Mulțumim. Dacă nu mai sunt uh, și alte contribuții, voi da cuvântul uh, reprezentantului Comisiei uh, Europene doamna González Hernández din partea Digi Regio. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, bună dimineața. Comisia aș dori să mulțumească Comisiei pentru Uh, acest raport legat de politica de coeziune în Irlanda de Nord, care înțelegem noi uh, a reprezentat un ajutor substanțial uh, de-a lungul anilor. Vorbim despre câteva miliarde de euro din finanțare europeană, nu doar din FDR, ci și prin Fondul Social European, prin fonduri agricole și așa mai departe. Vorbim despre 1,13 miliarde de euro doar prin Fondul European de Dezvoltare Regională, care exclude pacea sau alte componente care deja au fost menționate menționată și care a primit contribuții substanțiale în Irlanda de Nord. Dincolo de pace și interact, a trebuit să subliniem uh, și contribuția FDR uh, la uh, finanțarea regională pentru RNI, pentru sprijin, pentru mediul de afaceri sau pentru reducerea emisiilor de carbon, care se aliniază nu doar prioritățile, priorităților europene, ci și priorităților strategice ale Irlandei de Nord. Comisia deja a spus că contribuțiile au fost substanțiale și pentru proiectele transfrontaliere uh, care aduc o schimbare și au un impact uh, pentru regiunea aflată în discuție. Programele acum uh, investesc dincolo de această dimensiune în sănătate, să spunem. Se investește de asemenea și în cercetare și inovare și, nu în cel din urmă, în procesul de pace. După cum știu membrii Comisiei, um, Europa susține acest proces. Este un proiect ca niciunul altul, pentru că um, încercăm să construim uh, niște legături între comunități care au fost divizate uh, foarte mult timp. Încercăm uh, să construim împreună cu ele un alt model de viitor. Ne gândim și la noile generații, la educația lor, la spații pe care le-ar putea putea folosi în comun și așa mai departe. Practic, uh, există un impact major în Irlanda de Nord. Prin urmare, așteptăm uh, rezultatele misiunii uh, Comisiei în Irlanda de Nord și vom lucra cu domnul Von, oferindu-i tot sprijinul și informații necesare pentru elaborarea raportului său. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, domnule Von, aveți din nou cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuțiile uh, lor. Voi începe răspunzând la chestiunea uh, legată de Brexit. Trebuie să fim foarte clari și să spunem că asta presupune până la urmă uh, implementare. Dacă n-am spune asta, um, cu siguranță n-am primit uh, permisiunea de a redacta acest, n-am fi primit permisiunea de a redacta acest raport. Vom uh, elabora raportul, vom merge în vizită și cu siguranță vom vedea proiecte care demonstrează beneficiile uh, calității de membru uh, al Uniunii Europene pentru Irlanda de Nord și vom vedea exemple. Oamenii ne vor spune că dacă n-ar fi fost Uniunea Europeană sau finanțarea europeană, respectivul proiect nu ar fi existat. Cu siguranță asta va, acesta va fi un element ce se va regăsi în raport. E clar uh, că uh, înainte să tragem concluzii, să um, vedem ce s-a întâmplat acolo și să spunem clar ce se întâmplă după 2019, după ce uh, Marea Britanie va fi fără, părăsită Uniunea Europeană. Deci proiectele ar trebui continuate pe viitor. Cu siguranță vom vorbi așadar despre implementare și despre consecințele Brexit în cadrul raportului. Însă, firește, în contextul pe care tocmai l-am expus. Domnul Van Winterberg a uh, menționat uh, sinergiile și importanța lor. Comisia a menționat câteva exemple de alte fonduri care sunt folosite în Irlanda de Nord. De aceea am adresat și cele trei întrebări ale mele de la bun început. Una dintre ele vizează exact acest aspect, sinergiile între uh, FEDER și celelalte uh, programe de finanțare. Cu siguranță vom uh, putea atrage învățăminte pentru viitor. Ceilalți colegi au mai menționat uh, și importanța de a analiza exemplele practice. Martina spunea acest uh, lucru. Uh, eu uh, sunt gata să, să fac asta. Vom analiza exemple practice și uh, în acest context uh, ne vom interesa și de proiectele mai mici. Uh, e prea simplu uneori să te concentrezi doar pe sumele mari de bani, uh, pe creșterile de uh, PIB, uh, pe marile proiecte, însă uneori uh, pentru indivizi, pentru comunități, uh, proiectele care fac diferența sunt cele mici. Prin urmare, poate ar trebui să ne axăm mult uh, pe aceste proiecte mici, să mergem acolo, să vedem ce s-a făcut, să vorbim cu oamenii despre aceste proiecte um, și să înțelegem care sunt beneficiarii uh, lor. Poate acesta trebuie să fie accentul uh, în raportul nostru. Cu siguranță vom merge în vizită, vom face raportul și vom avea niște lecții de învățat uh, cu toții, să înțelegem ce se întâmplă după 2020, căci cu siguranță în această rundă vrem să ne asigurăm că indivizii și comunitățile uh, joacă un rol important în dezvoltarea și punerea în aplicare a uh, proiectelor pentru politică de coeziune pe viitor. Subiectul este unul major, Uh, este marele subiect al zilei până la urmă, Brexit și impactul său asupra Irlandei de Nord. Însă vă rog, haideți să folosim acest raport ca și o cale de a îmbunătăți politica regională pentru viitor. Mulțumim. Următorul uh, uh, pas al activității noastre legate de raport va fi organizarea misiunii comisiei noastre în Irlanda de Nord. Ea este programată pentru 21-23 martie. Misiunea a fost autorizată de conferința președinților săptămâna trecută, prin urmare putem să începem să organizăm această misiune. După uh, vizită se va pregăti uh, raportul și uh, se va ține cont în redactarea sa de opiniile ascultate aici și de rezultatele misiunii noastre și mă gândesc că uh, în luna de dinainte de uh, vacanța de vară vom uh, reuși să discutăm din nou raportul. Bineînțeles, asta depinde de programul dumneavoastră, domnule VON. Domnule Fleck, aveți cuvântul? Intervenție fără microfon? Da, domnul Von a folosit următoarea teză. Dacă părăsim Uniunea Europeană, vă rog să nu existe niciun fel de dubiu. Marea Britanie părăsește Uniunea Europeană pe 29 martie 2019. Asta se va întâmpla, să n aveți niciun dubiu. Eu încă mai folosesc, doamnă președinte, spune domnul Von, uh, termenul dacă. Da, vă rog, spune doamna președinte, să vă păstrați uh, pozițiile personale pentru dumneavoastră. Uh, pentru mine, interesant este că vom pregăti un uh, raport de implementare foarte util și folositor și important. Și acestea fiind spuse, încheiem dezbaterea legată de acest subiect. Firește, va fi foarte interesant totul odată ce vom avea proiectul de raport în cadrul Comisiei Regii. Și trecem la următorul punct de pe ordinea noastră de zi. Este vorba despre avizul domnului Daniel Buda. Envi este comisia responsabilă pe fond pentru această propunere legată de mecanismul european pentru protecție uh, civilă al iar noi uh, redactăm un aviz legislativ. Domnule Buda, vă dau cuvântul, după care vedem ce au de spus uh, raportorii din umbră și colegii, dacă au contribuții. Aveți cuvântul. Da, mulțumesc foarte mult, doamna președintă. În primul rând, uh, aș dori să salut propunerea de modificare din, din partea Comisiei și, în același timp, um, eforturile domnului comisar Stilianides în adoptarea acestei propuneri. De altfel, uh, această propunere a determinat uh, o reuniune uh, în data de 16-17 ianuarie în regiunea Provence a directorilor generali de protecție civilă din 10 state membre, respectiv din Germania, Croația, Cipru, Spania, Franța, Grecia, Italia, Portugalia, Republica Cehă și România, care au salutat această propunere, manifestându-și disponibilitatea de a contribui uh, la uh, îmbunătățirea acestei um, propuneri. Repet, sunt directorii generali care lucrează, uh, în, să spun așa, în principal în coordonarea dezastrelor. Acest mecanism de protecție civilă este o strategie a Uniunii Europene pentru a răspunde prompt la situațiile de urgență ce pot avea loc atât în interiorul Uniunii Europene cât și în afara ei, și să permită un efort, uh, un efort coordonat de asistență um, prin partajarea resurselor între toate statele participante. Incendiile de vegetație, criza umanitară a refugiaților, furtunile devastatoare și uraganele, dar și inundațiile din ultimii ani, cu tremurile tot mai frecvente, au impus schimbări în legislația privind protecția civilă mai mult, situațiile de urgență la scară largă, care au afectat mai multe state membre, um, astfel încât, iată că acordarea acestui ajutor reciproc este absolut uh, necesar în situațiile în care aceste state membre sunt depășite um, uh, în situațiile de, de criză și este nevoie, practic, de un efort coordonat de la nivelul Uniunii Europene. Comisia propune un set de elemente noi care au ca scop consolidarea capacității uh, de prevenire și o corelare mai bună cu alte politici ale Uniunii uh, Europene, care acționează în urma uh, sau în domeniul dezastrelor și întărirea capacității colective de a răspunde la situații de criză. RescEU va avea un, loc, va avea un rol Uh, de sprijin în cazul în care statele membre sunt depășite de situație și va asigura o coordonare între autoritățile din statele uh, membre. Și aici am permis să fac o paranteză, uh, deoarece din discuțiile pe care le-au avut uh, cei care se ocupă de gestionarea dezastrelor, directorii generali, era o controversă cine va coordona, de fapt, uh, această, această structură, dacă va fi doar la coordonarea, mă rog, Comisiei sau și statele membre vor fi implicate în această coordonare. În opinia mea, apreciind că este nevoie, practic, de o colaborare strânsă în acest, în acest uh, uh, domeniu și, de asemenea, uh, tot din partea directorilor a venit o observație legată de nevoia ca lista de aparatură care este propusă să, nu să fie una flexibilă și să nu fie una, mă rog, limitativă, pentru că pot să apară nevoi um, mă rog, specifice și, evident, și în funcție de regiunile unde se intervine. Consider că, prevede, că propunerile Comisiei sunt uh, deosebit de importante și răspund pe deplin provocărilor um, recente. În documentul de lucru mă voi concentra pe unele modificări ce urmăresc în principal contribuția fondurilor structurale și de investiții la adaptarea schimbărilor climatice, precum și în prevenirea riscurilor și managementului în situații um, de criză. Apreciez că este absolut, absolut necesară creșterea sinergiilor între mecanismul de protecție civilă și fondurile structurale și de investiții, în special complementaritatea cu Fondul uh, European de Solidaritate. Condiționalitățile ex ante, în opinia mea, trebuie să se asigure că investițiile prin fonduri structurale corespund cerințelor de risc. De asemenea, subliniez uh, rolul foarte important al uh, autorităților locale și regionale în prevenirea dezastrelor, precum și consolidarea capacității de reacție uh, în cazul crizelor, deoarece acestea sunt primele care practic și pot să intervină într-o astfel de, de situație. Pregătirea de specialitate și uh, inovarea sunt aspecte esențiale ale cooperării în domeniul protecției civile Uh, în vederea creșterii eficienței acțiunilor și pentru consolidarea dialogului între statele membre, iar aici văd uh, un rol foarte important al centrelor de excelență și al universităților care pot să cerceteze mecanismele de intervenție rapidă în astfel de, de situații. Autoritățile locale și regionale trebuie incluse în mod obligatoriu în planurile de prevenție, pentru că pun un foarte mare accent pe ceea ce înseamnă prevenția împotriva dezastrelor prin pregătirea personalului însărcinat cu situații de urgență și coordonarea lor în cadrul rezervei de protecție civilă. Uh, rețeaua de cunoștință în materie de protecție civilă uh, trebuie să cuprindă și acțiuni de pregătire a voluntarilor care acționează în um, zone izolate și um, cu acces redus, în principal pentru că aceștia cunosc foarte bine um, Uh, specificul zonei și am chiar un exemplu din uh, România unde a avut loc un, uh, un accident aviatic și primii care au intervenit nu au fost autoritățile, ci au fost cetățenii din zona respectivă, deoarece cunoșteau foarte, foarte bine uh, specificul zonei uh, respective. La final, uh, câteva detalii tehnice. Raportul, așa cum am spus și dumneavoastră, doamna președintă, se află în Comisia de Fond la ENVI și în comisiile de aviz regii și la buget. Aș recomanda colegilor uh, din Comisia Regii să se limiteze la competențele acestei uh, comisii în amendamentele pe care uh, le vor propune și evident că aștept contribuția tuturor colegilor și, bineînțeles, mai ales a raportorilor din umbră pe marginea acestui subiect, spun eu, extrem de important în actualele condiții. Mulțumesc. Thank you very much. Now I'll give the floor to the shadow rapporteurs and we begin with Vom da acum cuvântul doamnei Rodriguez, care este raportor din umbră de la socialiști. Uh, eh, sunt Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult. Eh, știm cu toții ce înseamnă catastrofele naturale și dezastrele prin care a trecut Uniunea Europeană. Au, s-au înregistrat multe morți, eh, s-a pierdut mare parte din patrimoniul cultural în zonele acelea a avut natura de suferit și este foarte greu să rezolve aceste probleme de unul singur. Și incendiile din Portugalia din 2017 au arătat acest lucru. Însă reacția uh, a arătat că nu întotdeauna cooperarea funcționează așa cum trebuie, nu întotdeauna există resursele necesare. Contribuțiile voluntare din partea statelor membre nu sunt suficiente întotdeauna Așadar, avem nevoie de un mecanism cu forță obligatorie și de un cadru pentru reacțiile la uh, aceste dezastre, astfel încât oamenii afectați să primească ajutorul de care au nevoie în mod prompt. Este nevoie, așadar, de o serie de obligații clare pentru statele membre atunci când apar dezastre naturale sau dezastre antropogene. se poate invoca clauza de solidaritate în aceste cazuri. Statele membre trebuie să ia această obligație de solidaritate în mod foarte serios, fără ambiguități și aspectul voluntar este într-adevăr demn de analizat. Ne vom concentra pe cheltuielile eficiente în uh, avizul nostru și trebuie să analizăm aspecte precum migrația, sănătatea publică, schimbările climatice. Toate acestea au fost menționate de raportor și sunt într-adevăr de mare ajutor. Eu sunt raportor din umbră din partea socialiștilor și atunci când vine vorba despre reacții pentru cetățeni, Uh, când vine vorba uh, despre uh, resurse, e bine, ne dăm seama că nu sunt întotdeauna resurse suficiente și reacția statelor membre poate fi îmbunătățită. Într-adevăr, guvernele au o responsabilitate mare în caz de uh, protecție civilă, dar și societatea civilă trebuie să se implice, mai ales în ceea ce privește partajarea informațiilor. Trebuie să analizăm factorii de risc care au fost uh, Mm, care sunt cunoscuți și trebuie să uh, vedem unde, pot, uh, unde se poate acționa. Trebuie să uh, consolidăm rolul autorităților regionale și locale, trebuie să existe o coordonare mai bună între autorități, uh, mai ales în ceea ce privește planificarea pentru cazurile de urgență. Și trebuie să ne asigurăm că statele membre chiar iau solidaritatea în serios, pentru că la asta se reduce totul. Ar trebui să facem un pact între noi toți. M-am bucurat foarte mult când a spus domnul raportor că solidaritatea merge dincolo de protecție, de protecția civilă. Nu încercăm să uzurpăm prerogativele statelor membre atunci când vine vorba despre protecția civilă, însă încercăm să Ehm, gestionăm situațiile de urgență acolo unde apar. Președinta, mulțumesc. Avem raportor din umblă de la ECR? Nu, nu este prezent. Domnul Iacovcici, aveți cuvântul. Hvala lijepo, gospođo predsjednice. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Voi spune câteva cuvinte despre această temă pentru că, din nefericire, avem experiență cu dezastre naturale la noi, mm, inundații mai ales, dar și cu tremure. Inițiativa Comisiei este foarte bună. Și, evident, și eu doresc o coordonare mai bună între statele membre pentru a vedea cum putem acționa mai eficient în reacția noastră în caz de dezastru într-o țară vecină. Cred că este nevoie de un mecanism într-adevăr mai amplu. Avem uh, strategii macroregionale, iar eu întotdeauna am dorit un uh, centru pentru dezastre naturale în regiunea Adria- Mării Adriatice și Mării Ionice care să includă zona Balcanilor și Italia. Cred că aceste strategii macroregionale ar putea să fie folosite pentru implementarea acestei politici despre care discutăm astăzi, pentru că, din punct de vedere obiectiv, este mult, mult mai ușor uh, să uh, primești ajutor de pe malul celălalt al, Adriaticii decât dintr-o zonă mai îndepărtată a Europei. Uh, deci trebuie să ne asigurăm că deciziile noastre sunt uh, mai ușor de pus în aplicare. Încă un lucru care are o legătură oarecum indirectă cu subiectul de astăzi, dar legătura există totuși. Mecanismul de alocare a fondurilor în zonele afectate este lent, foarte lent. Dacă apare o situație de dezastru care uh, va costa autoritățile vreo 500 de milioane de euro, se justifică alocarea imediată a uh, 5 milioane dintr-o dată. Firește, nu poate nimeni singur să ia această hotărâre, dar avem nevoie de un organism sau de un comitet de urgență care să se întâlnească, să se reunească în ziua dezastrului și să reacționeze imediat că e absurd uneori ce se întâmplă atunci când uh, un dezastru afectează mii de case sau de biserici, cum s-a întâmplat în cazul ultimului cutremur din Italia, și trebuie să aștepți luni întregi pentru ca oamenii de acolo să primească niște fonduri minime aprobate de comisie. Așadar, acest mecanism trebuie să fie mai eficient și mai rapid. Altfel, cetățenii vor rămâne cu impresia că Uniunii Europene nu îi pasă de ei atunci când sunt afectați de dezastre. Așadar, acestea sunt propunerile mele și sper să le luați în seamă. Vă, nu-l văd pe domnul Omargi, deci domnul Rope are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Este binevenită, într-adevăr, această inițiativă de a înnoi mecanismul de protecție civilă. Avizul comisiei noastre este extrem de important în acest context, pentru că, mai ales, autoritățile locale și regionale trebuie să gestioneze aceste catastrofe naturale și este o povară uneori insuportabilă. Am citit Uh, propunerea. Nu am încă foarte multe observații. Este vorba despre o propunere destul de concretă. Nu, se, nu este vorba doar despre redenumirea mecanismului. Însă nu înțeleg de ce am ales această, această siglă care este așa de dificil de pronunțat pentru neanglofoni. În ceea ce privește cooperarea voluntară, ea trebuie într-adevăr promovată, trebuie de asemenea consolidate centrele de uh, intervenție. De asemenea, propunerea de modificare a articolului 12 este salutală, salutară atunci când uh, uh, apar, de exemplu, incendii uh, în, uh, în păduri, uh, acestea Uh, trebuie soluționate rapid. Uh, mie mi se pare că uneori comisia răspunde doar reactiv și nu, doar, și nu preventiv. Ah, de asemenea, am citit dispoziții cu privire la uh, lichidarea consecințelor uh, catastrofelor nucleare Cu siguranță știți că există reactoare nucleare în Uniunea Europeană care uh, sunt învechite. Deci, nu trebuie să uh, așteptăm să se întâmple ceva ca să reacționăm. Deci, articolul 12 trebuie completat cu dispoziții legate de cooperare în materie de evacuare a locuitorilor din zonele respective. De asemenea, trebuie mobilizate sistemele de transport în ceea ce privește planurile din baza mecanismului actual, vă atrag atenția asupra articolelor 5 și 6 Aici uh, se vorbește despre obligația statelor membre de a crește campaniile, de a uh, amplifica campaniile de informare. În articolele 14 și 15 sunt prevăzute proceduri foarte detaliate. Totuși, nu am văzut dispoziții legate de mobilizarea ajutoarelor de, mobilizarea imediată și cred că tocmai asta ne, uh, ne lipsește. Deci cred că ar trebui să existe ajutoare de urgență și apoi ajutoare la scară largă. Ajutoarele trebuie împărțite astfel pe aceste două categorii. În plus, finanțarea trebuie mărită până la 630 de milioane. Aici scrie că trebuie mobilizate din rubrica 3 480 de milioane, dar noi ne opunem uh, aceste intervenții din Fondul de Solidaritate. Doamna D'Amato. Miss D'Amato. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Așteptând uh, propunerea de aviz a colegului Buda, câteva idei. Propunerea majorării bugetului pentru mecanism la 280 de milioane de euro mi se pare o idee bună, deși trebuie să analizăm mai bine mecanismele de punere în aplicare și de monitorizare. Trebuie să scot în evidență un lucru care apare de altfel și într-un raport al Comisiei din februarie 2017, și anume, în 2017 s-a manifestat incapacitatea colectivă a Uniunii Europene de a răspunde la cele 17 solicitări de a combate diferite um, cazuri de incendii în uh, păduri. S-au putut adresa doar 10. Recentele dezastre au scos în evidență că Uniunea Europeană nu e suficient de bine pregătită pentru a face față unor situații de urgență cu repercursiuni grave care ar putea avea consecințe pe mai multe state membre, de pildă incendii forestiere, cu tremure sau um, atentate teroriste. În aceste circumstanțe, statele membre nu pot întotdeauna să furnizeze asistență, iată de ce trebuie să intervenim. Suntem de acord uh, referitor la două aspecte fundamentale. În primul rând, introducerea unei rezerve specifice de resurse, așa numitul Rescue EU. Acolo, Comisia este autorizată să se doteze cu mijloace operaționale și să introducă mecanisme pentru a permite accesul rapid la aceste mecanisme. Să asigure de asemenea o rezervă specifică de resurse pentru a completa lacunele existente la nivel național. În al doilea rând, introducerea unui sistem de stimulente pentru a încuraja protecția civilă, majorând uh, ratele de cofinanțare cât și costurile admisibile. Vă mulțumesc! Thank you very much. I have two more Uh, names. Mulțumesc, mai am uh, două nume pe listă. Domnul Ruaș, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. O intervenție succintă. Vreau să sprijin această inițiativă, sper însă să se finalizeze și să se concretizeze cât se poate de repede. Incendiile, inundațiile, cutremurile, uh, cutremurele au existat întotdeauna, dar în 2017 au căpătat proporții neobișnuite, iar în anumite situații au scos în evidență deficiența, deficiențele existente în țările noastre și în mecanismele pe care le avem la dispoziție. 2017 poate fi considerat ca un an uh, negru provocări, eh, de pildă, la nivel climatic, eh, iar dezastrele naturale au crescut cu o proporție dezastroasă. Având în vedere cum stau lucrurile, e clar că această situație va continua tot așa și va deveni o nouă normalitate. O normalitate la care va trebui să începem să ne obișnuim. Trebuie însă să intervenim și să intervenim colectiv împreună cu țările noastre, cu regiunile, cu municipiile noastre, cu toții trebuie să intervenim. Prin această propunere, ce vreau să spun? Vreau să spun că sunt eh, de acord cu consolidarea capacității de intervenție a UE prin crearea inițiativei Rescue EU, care poate funcționa drept embrion pentru o viitoare uh, agenție de protecție civilă în UE. Poate da un exemplu de Europa mai unită, mai puternică. Uh, este important să avem resursele necesare la dispoziție, avioane, de pildă, antiincendiu, să avem uh, spitale și uh, e foarte important să intervenim rapid. Iată apelul pe care îl lansez uh, la adresa colegului Buda. Îi mulțumesc însă în același timp pentru intervenția sa excelentă. Vreau să vă încurajez pe toți să lucrăm cât se poate de repede cu Comisia și Consiliul pentru ca acest regim să se concretizeze în următoarele luni. În ceea ce privește consolidarea capacității de reacție, vă reamintesc că Uniunea Europeană joacă un rol important, însă statele noastre membre trebuie să introducă mecanisme de reacție la nivel național. Trebuie să continue efortul la nivel național, chiar dacă după aceea avem acest instrument la nivel european. În calitate de fost membru al Comitetului Regiunilor, doresc să vă spun că sunt în favoarea adoptării măsurilor din această propunere. O parte din aceste idei au fost deja prezentate în plen în cadrul dezbaterilor referitoare la incendiile pădurilor din țara mea. Mă refer aici la planuri de coordonare a riscurilor, planuri care trebuie coordonate la nivel european, fonduri de investiție care trebuie întărite pentru a pregăti mai bine teritoriile noastre în fața dezastrelor naturale, sporirea coerenței cu alte domenii ale politicilor UE, de pildă adaptarea la schimbările climatice, fondul de solidaritate și altă legislație de mediu din UE. De pildă, inițiativa pentru a face față inundațiilor, Orizont 2020. Închei felicitându-l pe raportor și Comisia pentru inițiativa sa. Inițiativa comisarului este excelentă și sper ca totul să progreseze cât se poate de repede. Încă o dată îi mulțumesc raportorului, cât și raportorilor din umbră. Le urez mult succes să poată finaliza cât se poate de repede această inițiativă. Domnul Bogovici, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Salut această inițiativă. după cum a spus și domnul raportor, ar trebui să înțelegem cu toții că catastrofele naturale au devenit omniprezente pe glob și în Europa. În Europa poate reprezintă o amenințare mult mai gravă decât terorismul, amenințările de securitate sau uh, controlele la frontieră. Trebuie așadar să ne concentrăm asupra acestei inițiative și să facem pași înainte. Știm cu toții că diferitele dezastre naturale, precum uh, Um, inundațiile, cu tremurele, incendiile, uh, provoacă pagube mult mai mari decât de, de, uh, diferitele probleme de securitate. E important să fim organizați așadar. Am fost primar timp de 30 de ani. Îmi cer scuze, 13 ani. Și uh, sunt conștient că trebuie să avem un sistem de administrație integrat care să ne permită să gestionăm totuși la nivel local. Uh, E nevoie și în plus și de coordonare între statele membre pentru a putea să ne ajutăm unii pe alții atunci când apar probleme, să ne ajutăm între țări și între regiuni, mai ales la nivel local, în vecinătate, putem face foarte multe. În acest sens însă trebuie să avem personal calificat și să avem uh, aparatura necesară. Trebuie să punem la oaltă uh, un pic din toate, um, militarii, profesioniștii și voluntarii. Avem 250.000 de pompieri voluntari într-o țară cu 2 milioane de locuitori. Așadar, acești pompieri voluntari fac foarte multe și sunt, de altfel, uh, Uh, conform sondajelor, persoanele pe care cetățenii le, le apreciază cel mai mult, pentru că ei ne salvează casa în fața unei, unui dezastru natural. Există, firește, și aspecte care trebuie gestionate la nivel european. De pildă, cum să protejăm acești voluntari și cum să-i protejăm dacă provoacă, poate, daune. În plus, cum am putea să îi recompensăm pe acești indivizi. E clar, pe de o parte, voluntarii nu fac acest lucru, nu intră în fișa postului, practic. În Brenoviș, de pildă, în 2014, uh, acești, uh, aceste persoane, acești pompieri voluntari care lucrau în mod normal într-o fabrică, trebuiau să răspundă incendiului, deci nu au putut merge la lucru ca atare, trebuie cumva remunerați. Sper ca totul să, ă, toată discuția să se desfășoare cât se poate de repede pentru că trebuie să ajutăm ă, voluntarii, aceste persoane atât de apreciate. Ei intervin de îndată când apare o situație de urgență. E, pe de altă parte, inacceptabil, inacceptabil că avem în Uniunea Europeană mecanisme care fac uh, să dureze 2 ani până când cineva, aceste persoane primesc uh, un ajutor, o remunerație. Uh, voluntarii pot reacționa foarte repede, de îndată. Iată de ce este inacceptabil că Europa nu poate răspunde mai repede. Trebuie să așteptăm 1-2 ani pentru până să se întâmple ceva. Mulțumesc, doamna Bresu, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Și eu îi mulțumesc colegului raportor și celorlalți care au luat cuvântul. A fost o dezbatere frumoasă iar uh, îmbunătățirea mecanismului de protecție civilă este un obiectiv de mare amploare. Doream doar să vă atrag atenția asupra felul în care funcționează la ora actuală sistemul în Italia, descentralizat, dar foarte eficient, organizat la nivel regional, după care regiunile organizează la nivel teritorial acest mecanism. Ar putea să fie așadar un bun exemplu pentru cum ar putea să funcționeze la nivel european acest sistem. La ora actuală, în fiecare regiune în Italia există grupuri specializate, organizate, care se coordonează cu grupurile din celelalte regiuni, astfel încât, în funcție de eveniment sau de nevoi, aceste grupări regionale sau parte a acestor grupări sunt mobilizate în doi timp și trei mișcări, pentru că sunt uh, organizate, au tot ce le trebuie, nu au nevoie de pildă de alimente, de aparatură, pentru că deja sunt uh, organizate. E un sistem așadar descentralizat, pentru că regiunile uh, organizează grupările și coordonează în același timp inițiativele teritoriale. Însă atunci când e nevoie, se știe foarte clar că există unitatea de intervenție medicală care poate fi uh, mobilizată din punctul X și care poate fi detașată de îndată. Uh, în două, trei ore, poate chiar mai puțin, poate pleca și este absolut autonomă. Nu reprezintă așadar o povară pentru acel teritoriu care are nevoie de protecție civilă. Cred că acest mecanism ar putea să funcționeze foarte bine și la nivelul Uniunii Europene. Așadar, fiecare stat, bazându-se pe, organizația, pe organizarea sa, asigură că într-un anumit interval de timp minim poate fi gata să uh, furnizeze ajutor. Poate că, poate de multe ori uh, uh, dacă apare un eveniment în Italia, se recurge la unitatea din Croația, poate că e mai aproape de acel loc din Italia sau din Slovenia sau din Austria în funcție de uh, punctul uh, respectiv din Italia. Sistemul poate fi destul de suplu în uh, Uniunea Europeană, bazându se bazându-ne însă pe organizarea și pe capacitatea fiecărui stat în funcție de cine e mai aproape de locul unde s-a produs uh, dezastru. Cred că ar putea să fie un mecanism care să funcționeze bine. Nu avem nevoie de structuri greoaie la nivel central, ci să avem capacitatea la nivel central de a mobiliza acele unități care deja sunt gata și care deja pot fi detașate. Să creăm așadar un sistem de sprijin pentru statele care au aceste nevoi și care să poată fi detașat foarte repede. Mulțumesc. Da, acum cuvântul reprezentanților comisiei. Domnul Johannes Wuchner, DG ECO, director pentru asistența de urgență. Am nimerit-o? Da. Am să fiu succint. Aș dori să îi mulțumesc raportorului și membrilor comisiei pentru sprijin. Vom comunica firește acest sprijin comisarului meu, Aș dori să vă mulțumesc de asemenea pentru angajamente. Am câteva observații eh, referitor la ce facem acum. Având în vedere ultima intervenție, iată întocmai logica pe care am aplicat-o. Răspunderea le revine statelor membre și ar trebui să le revină lor. Așa cum au spus uh, o parte din membrii, în statele membre, înainte de toate la nivel local și regional. S-au uh, propus uh, un nou mecanism de salvare pentru că sistemul actual voluntar între statele membre nu funcționează întotdeauna. Îmi cer scuze, uh, proiectul Rescue EU s-a propus pentru că nu funcționează uh, cooperarea voluntară, mai ales atunci când statele membre se confruntă cu mai multe crize pe mai multe fronturi. Uh, în plus, alte state membre au capacități care nu sunt întâlnite peste tot în UE. De pildă, dacă astăzi am vrea să evacuăm un cetățean infectat cu Ebola, nu uh, avem capacitate. Ar trebui să fie recreată. Exista în trecut, în Luxemburg, că această capacitate era mult prea scumpă și a fost eliminată. Ce încearcă să facă Rescue? Încearcă să ofere o rezervă cu uh, unități acolo unde sunt necesare și menite să um, completeze lacunele existente. Avem la ora actuală un sistem uh, de rambursare cu alte cuvinte, statele membre ne trimit uh, facturile, noi le discutăm și le trimitem documentele înapoi. Nu e, sincer, un sistem care să corespundă unui sistem de urgență. Acum, având în vedere că s-a modificat regulamentul financiar, putem discuta cu statele membre despre alte sisteme mult mai eficiente pentru intervenții uh, standard. de pildă, intervențiile avioanelor, am putea stabili um, o sumă uh, forfetară pe oră de zbor. Um, statele membre ar ști, atunci când uh, ar fi vorba să sară în ajutorul unui alt stat, la ce finanțare s-ar aștepta din partea UE. Insistăm, nu vrem centralizare. În al doilea rând, nu vrem birocrație de multe ori la centrul de coordonare a intervențiilor de urgență ne confruntăm cu situația în care facem un apel la toate statele membre. Așa s-a întâmplat în cazul incendiilor forestiere din Italia de Nord în octombrie. Trebuie să așteptăm 48 de ore până să primim un răspuns. În parte din cauza politicii, în parte din cauza mecanismelor de decizie la nivel național. Noi vrem să scurtăm acest timp. Suntem un serviciu de intervenție de urgență, vrem să fim rapizi. Mai multă birocrație nu reprezintă neapărat răspunsul potrivit. Iată de ce încercăm să simplificăm peste tot unde se poate. Comisia la ora actuală vizitează toate statele membre, se întâlnește cu ministrii de resort și încearcă să comunice această idee. Indiferent care va fi rezultatul final, acesta nu trebuie să fie mai complex, mai birocratic decât ce avem deja, ci din potrivă. Ultimă idee. După cum știți, eh, competența noastră e și una de sprijin pregătirea și prevenirea reprezintă componente esențiale. Rescue EU nu va funcționa dacă nu ne putem asigura că statele membre sunt pregătite um, la un nivel corespunzător, cel puțin corespunzător nivelului de risc cu care se confruntă fiecare stat membru. Majoritatea finanțării însă care vine de la UE în acest scop vine din fondurile structurale având în vedere că nu am putut uh, introduce acest lucru în textul uh, juridic, având în vedere temeiul juridic, am introdus însă uh, această precizare în comunicare și pot să vă asigur că am purtat discuții utile cu Digi Regio, Digi Agri, Digi Clima, Digi Mediu. Am inițiat acest dialog în cadrul CFM și cu ideea de a întări uh, acest aspect al pregătirii și prevenirii din punct de vedere structural pentru ca această propunere să poată da roade. Încă o dată, vă mulțumesc. Eu și colegii mei ne aflăm firește la dispoziția raportorului și comisiei dumneavoastră pe măsură ce acest proces înaintează. Aștept cu mare interes raportul. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum, domnul Buda, vă rog, aveți cuvântul. Da, mulțumesc foarte mult, uh, doamna președintă. Le mulțumesc uh, colegilor pentru intervențiile excelente pe care le-au făcut pe marginea raportului, atât raportorilor din umbră cât și uh, colegilor care s-au pronunțat asupra acestei chestiuni extrem de spinoase, pentru că, din păcate, dar natura este mai greu de controlat de pe zi pe alta și de aceea cred că este foarte important să creăm mecanisme care să ne permită să intervenim în mod rapid. Aș dori să asigur Comisia Europeană că expertiza colegilor, în primul rând, iată că avem foarte mulți colegi care au fost primari și care s-au lovit în mod cert de diverse de, situații, ă, de situații, de asemenea și ceilalți colegi ă, europarlamentari, în mod cert ne va permite să creăm ă, un instrument care să fie, până la urmă, un pas înainte, un pas uriaș în ceea ce înseamnă salvarea vieților omenești, pentru că, până la urmă, da, cu toții asta ne dorim, să avem instrumente eficiente, instrumente utile, ușor accesibile, care să ne permită să salvăm viețile omenești, să salvăm averea sau bunurile cetățenilor. Aș saluta disponibilitatea Comisiei de de a finanța cu 90% aceste capacități uh, pe care statele membre nu le au, care, iată, vin în completarea capacităților uh, naționale, care, așa cum am spus, să permită o intervenție rapidă și uh, eficientă. Încă o dată mulțumesc tuturor pentru intervenție. Thank you very much. Uh, thank you for Mulțumim, mulțumim pentru toată această discuție. Ne așteptăm să primim uh, avizul uh, pe 20 februarie la uh, întâlnirea noastră. Deci vom discuta atunci proiectul de aviz pe 20 februarie. Vă mulțumesc foarte mult deci, pentru această discuție și trecem mai departe la următorul punct de pe ordinea noastră de zi. Este vorba despre uh, prezentarea uh, Fondului European de Investiții. Iar acum, uh, e clar, nu voi trece prin istoricul acestui fond de investiții, pentru că oaspeții noștri vor face asta, sper. Mă bucur să salut uh, în rândul nostru prezența domnului Hubert Cotoni, care este șeful Departamentului de Management al uh, Mandatelor uh, pentru Fondul European de Investiții. Dânsul va sublinia activitatea acestui fond, după care va încerca să răspundă firește la orice întrebări pe care le-am putea avea aici, în Comisia Regii. Deci, vă rog, aveți cuvântul. Bună dimineața! Doamnă Mihailova, vă mulțumim că ne-ați invitat astăzi aici, în rândul acestei comisii. Aș dori să mulțumesc membrilor comisiei că ne-au primit astăzi aici și sper că pot să am cu dumneavoastră un dialog, așa cum a spus doamna președinte. Chiar sper să avem o discuție legată de instrumentele financiare. Foarte pe scurt, Fondul European de Investiții uh, este o ramură a Băncii Europene de Investiții uh, care Uh, deține 60% dintre acțiunile noastre. Acest lucru este important, uh, dar trebuie spus și că 30% din acțiunile acestui fond sunt deținute direct de către Comisie. E un aspect destul de important uh, pentru că, până la urmă, deținătorii de acțiuni au uh, impactul cel mai uh, mare asupra politicilor noastre. Ce facem noi? E bine, susținem mai ales IMM-urile și micro-întreprinderile din Europa. Prin urmare, stimulăm spiritul de antreprenoriat și inovația în Europa. Facem asta foarte simplu, cu produse precum garanții sau investiții de capital în fonduri sau instrumente de microfinanțare pentru instituții de microfinanțare finanțare peste tot în Europa. Deci operăm strict uh, pe teritoriul celor 28 de state membre ale Uniunii Europene și pe teritoriul statelor uh, în curs de aderare. Având în vedere natura comisiei, uh, cu siguranță doriți să ne axăm pe fondurile structurale pentru a vedea cum acestea acționează eficient. Însă, adesea am auzit, spunându-se în Europa, faptul că EFSI um, nu susține prea mult regiunile, că este un concept destul de general. Însă eu aș dori să vă demonstrez astăzi cu niște exemple concrete pe care le-am la îndemână că combinația FC, adică a planului Juncker cu uh, fondurile structurale, uh, reprezintă un instrument extraordinar de puternic pentru a consolida politica de coeziune și politicile regionale. Astăzi uh, pot să vă dau câteva informații în legătură cu uh, modul în care acționăm la nivel regional. Avem 1,7 miliarde de euro prin fondurile structurale și 1,3 um, miliarde uh, de euro care sunt mobilizați pentru inițiativa pentru IMM-uri. Și apoi mai există și mandate de preaderare în uh, valoare de 1,4 miliarde de euro. Deci în total 3,4 miliarde de euro în resurse pe care le folosim pentru statele membre și pentru regiuni prin intermediul a 30 de mandate. Mai mult uh, de atât, uh, avem experiență și în ceea ce privește primirea de fonduri bugetare din partea statelor membre și a regiunilor, aveți aici uh, cu galben uh, aceste mandate, 16 la număr. Însă gestionăm și uh, fluxuri de pe urma fostelor fonduri structurale care au devenit între timp fonduri naționale și pe care statele membre și regiunile le-au la îndemână în baza regulamentului pentru a fi remobilizate pentru aceleași scopuri, adică pentru inițiative pentru IMM-uri. Și apoi, un ultim aspect pe care vreau să îl menționez, este vorba de o platformă pentru Uh, capitalul social care uh, suplimentează uh, acțiunea noastră pentru măsurile de sprijin la nivel regional. Deci susținem practic măsurile de coeziune. Deocamdată și această componentă ține de, de uh, instrumentele EFSI. În ceea ce privește EFSI și pachetul financiar care îi revine, uh, Uh, avem FC1, care nu presupune și uh, uh, inovația de uh, infrastructură pe care o implementează BEI. Aici avem 5,5 miliarde de uh, euro. Uh, um, 2,5 miliarde de euro reprezintă contribuția la EFSI de către Banca Europeană de Investiții. Și apoi, uh, a doua componentă a EFSI, după cum știți, a fost aprobată în ianuarie și care va spori aceste resurse cu 5 miliarde în ceea ce privește implicarea în acest demers, lucrurile se finalizează acum. În ceea ce privește EFSI, important este uh, efectul de pârghie pe care uh, îl avem și în legătură cu care suntem angajați să dăm rezultate. Încercăm să mobilizăm 500 de miliarde de noi împrumuturi pentru uh, IMM-uri în Europa. Pe următorul slide vă voi arăta că vorbim într-adevăr despre o cifră pe care uh, suntem pe cale să o atingem. Uh, Acestea sunt realizările în baza FC1. Cele 5,5 miliarde uh, aici au fost alocate uh, unor intermediari financiari. Uh, vorbim aici de o sumă de 4,5 miliarde de euro care le-a revenit. Mă gândesc aici la bănci comerciale din Europa sau la alte fonduri și instituții de microfinanțare. Avem angajați 4,5, 4,55 miliarde de euro uh, în relația cu aceste instituții. Vorbim de 355 de tranzacții. Am mobilizat deocamdată 80 din obiectivul de 82,5% uh, pe care îl avem, 90,2 miliarde și pot să spun că am reușit să mobilizăm, deci, cam 90 de miliarde. Există, practic, uh, contracte în baza cărora am reușit să alocăm aceste uh, sume. Încercăm să susținem așadar 549.500 uh, de IMM-uri în Europa. Deocamdată am reușit să ajungem la 450.000 dintre ele, peste tot în cele 28 de state membre. O critică care ni se aduce uh, adesea este că nu acționăm chiar peste tot în Europa însă băncile naționale de promovare nu participă cu toatele. Pot să vă dau însă o veste bună astăzi că 54% din aceste mandate care au fost mobilizate într-adevăr trec prin intermediul băncilor naționale sau regionale de promovare. Deci aceste bănci până la urmă chiar sunt un element foarte important uh, în mecanismul de livrare a acestor uh, fonduri uh, din FC, fondul Juncker mergem un pic mai departe pentru a discuta despre fondurile structurale. Um, un mic istoric acum pentru perioada 2007-2013. Dacă mă uit puțin la articolul uh, 1083, exista o linie, o teză care zicea că există finanțare pentru astfel de fonduri. Uh, asta era singura trimitere la uh, această componentă. Tot înțelegem că exista nevoia acestor fonduri, dar Comisia a trebuit să interpreteze uh, practic această teză prin niște orientări pentru a vedea ce înseamnă ea în practică și pentru ca uh, instrumentele financiare să poată să fie concepute. Am putut vedea, uh, așadar, uh, că au existat zeci de interpretări uh, ale acestor orientări pentru punerea aplicarea acestor instrumente. Însă, încă și mai important a fost faptul că am învățat uh, câte ceva despre urma acestui demers, așadar dacă ne uităm puțin la perioada de până în 2020, e clar că există detalii uh, concrete pentru uh, aceste fonduri. Legislația secundară este foarte explicită din această perspectivă. Există scheme specifice, de exemplu, binarea resurselor și inițiativa pentru IMM-uri, articolul 39. Iar acum, în ceea ce privește directiva Omnibus, am reiterat posibilitatea de a combina fondurile structurale cu EFSI. Aș dori să mă refer puțin la inițiativa Jeremy. Uh, este vorba despre niște fonduri pe care le uh, uh, cheltuim într-o proporție de 98%. Mi-aș dori ca Uh, asta să se întâmple adesea, să ajungem la asemenea valori când vorbim de fondurile structurale. Am reușit să creăm un efect de pârghie care să multiplice de trei ori aceste fonduri, prin urmare s-a văzut impactul pe piață a acestor uh, fonduri multiplicate de trei ori. Am mobilizat 240 de investitori privați, ni se alăture în aceste operațiuni și cred că aceasta este uh, o cifră impresionantă pentru un proiect pilot. Însă și mai important este ce am reușit să facem în această perioadă de programare. Aș dori să împărtășesc cu dumneavoastră această imagine în ceea ce privește inițiativa cu privire la IMM-uri. Aceasta este o dispoziție foarte specifică în regulament care permite statelor membre uh, să ne ofere un mandat uh, prin fondurile structurale pentru a susține mai întâi uh, elementele de pierdere atunci când oferim garanții băncilor. Așadar, Uh, avem uh, șase mandate pentru sume mari. Dacă mă gândesc la Spania, Spania ne-a uh, încredințat 800 de milioane prin fondurile structurale și această sumă probabil va crește Uh, cu aproximativ 116 milioane pentru a mobiliza un total de aproximativ 6 miliarde uh, de, uh, de um, euro în împrumuturi oferite IMM-urilor în Spania. Deci am primit banii din partea mai multor regiuni, am pus la un loc, i-am combinat și am inițiat 12 tranzacții pentru împrumutul IMM-urilor. În Bulgaria, să spunem, am primit 102 milioane prin fondurile structurale, am uh, semnat deci 10 tranzacții cu aproape toate băncile din uh, Bulgaria și suntem gata să mobilizăm 600 de milioane de euro în noi împrumuturi pentru IMM-uri. Pentru uh, uh aceste state precum um, România, uh, Italia, Spania, uh, Finlanda, Bulgaria, chiar și Malta, uh, există tendința de a multiplica aceste instrumente extrem de puternice pentru IMM-uri. Aceste garanții pentru că până la urmă adesea mai auzim o critică care spune că aceste garanții nu sunt acolo pentru a ajuta băncile, dar nu este adevărat. Uh, ele ajută băncile, deși beneficiile finale nu rămân la nivelul băncilor, ci ajung la IMM-uri. Adică ne asigurăm că băncile își folosesc uh, uh, cerințele colaterale pentru a putea împrumuta IMM-urile. Deci împrumuturile ajung până la urmă la IMM-uri. Următoarea pagină v-ar putea interesa de asemenea puteți uh, înțelege cum arată mandatele pe care le-am primit din partea statelor membre, din Suedia până în Estonia, Cehia și alte regiuni din Franța, dar de asemenea și Polonia, România și Grecia. Am uh, reușit uh, să combinăm toate aceste resurse cu resursele EFSI. Dacă mă uit puțin la exemplu din dreapta sus, Grecia, Uh, ei bine, Grecia ne-a încredințat 200 de milioane prin fondurile structurale care să fie investite uh, în diverse uh, fonduri de capital pe care le-am studiat cu atenție. Am semnat câteva tranzacții care vor deveni active în curând. Banca Europeană de Investiții uh, susține o parte dintre fondurile uh, alese uh, prin contribuția finanțării venite de la BERD, uh, susținută prin garanția EFSI. Acest lucru este critic, pentru că atunci când e vorba de strângerea de fonduri, mai ales când vorbim despre o țară precum Grecia, co-investițiile în aceste fonduri sunt critice și dacă combinăm fondurile structurale cu acest pachet EFSI, deja putem vedea uh, interesul enorm pe care l-am uh, putut stârni în rândul investitorilor privați de pe piața Elena. Deci, practic, reușim să uh, sporim volumul și asta reușește să mobilizeze investitorii privați. Același lucru este valabil și pentru măsurile de coeziune și măsurile regionale avem rezultate pozitive în baza raportului cu la IMM-uri, prin urmare ne putem lansa și în alte domenii, aici mai ales eh, puteți vedea domeniul agricol. Domnul comisar Hogan ne-a făcut o declarație foarte clară acum vreo doi ani legătură cu acest aspect, spunându-ne că mi-aș dori ca fermierii să beneficieze de aceste fonduri pentru că finanțarea nerabursată, nerabursabilă este restricționată la ceea ce avem, adică la buget. Prin urmare, ar trebui să vizăm și această categorie. Împreună cu uh, ajutorul Digi Agri uh, am semnat uh, trei tranzacții pilot și din nou vreau să o reiterez pe cea pentru Italia, pentru că în ceea ce privește Digi Agri, Italia reprezintă un pachet regional, nu unul național. Am pus din nou la un loc 10 regiuni italiene într-o singură schemă care din nou va trebui să susțină EFSI care, pentru a asigura faptul că aceste fonduri, într-adevăr, ajung la efectul de pârghie pe care uh, ni-l dorim. Cu alte cuvinte, în loc să avem o singură regiune, de exemplu Basilicata, care implementează de una singură instrumente în această regiune, ar fi aproape imposibil să aplicăm un efect de levier acestor fonduri. Așadar, punând la oaltă câteva regiuni și respectând faptul că uh, aceste fonduri sunt în beneficiul anumitora dintre ele, ne oferim anumită flexibilitate pentru a avea un efect de levier care să crească suma de patru ori. Și se pare că acest lucru atrage băncile care vor să investească alături de noi. Omnibus. S-a vorbit foarte mult despre el. S-a îmbunătățit, uh, s-a fost aprobat în ceea ce privește um, partea agricolă, dar uh, la noi mai este de lucru și cred că va înlesni oferirea de instrumente financiare prin sprijinul fondurilor structurale. Uh, a fost extinsă inițiativa pentru IMM-uri, lucru pentru care suntem foarte recunoscători uh, instituțiile europene pentru că au propus-o și respectiv aprobat-o. Este un uh, instrument de creditare foarte puternic pentru IMM-uri în Europa. De asemenea, extinderea cu un an a instrumentelor bazate pe capitalul social și vă vom vorbi mai târziu despre aceste lucruri. S-a introdus o combinație de fonduri structurate plus EFSI. Uh, proiectele noastre pilot au demonstrat că această combinație poate fi foarte utilă în multiplicarea efectului fondurilor structurale și uh, în sporirea efectului de levier. Sectorul agricol este un domeniu foarte important pentru instrumentele financiare și, de asemenea, și alte sectoare, precum măsurile pentru eficiența energetică, uh, de care ne putem ocupa acum uh, cu mai multă regularitate și eficacitate. Acest grafic, nu o să vă plictisesc cu el, doar vreau să vă spun că arată câteva cifre foarte impresionante cât de puternic poate să fie efectul acesta de combinare. Uh, Uh, bara aceea albastră din partea dreaptă reprezintă creditele noi către IMM-uri și arată care este efectul dacă se combină fondurile structurale cu EFSI. Impactul este enorm. Așadar, atunci când există austeritate bugetară, credem că aceste instrumente sunt o rețetă foarte bună pentru a contracara lipsurile bugetare și, și sunt o reală opțiune pe care statele membre ar trebui să o ia în considerare și de care să profite. Nu doar datorită efectului de levier, uh, ci și datorită garanției pe care o oferă EFSI. Trebuie să mă refer și la, la uh, consecvența uh, în rezultate de care a dat dovadă EFSI. În ceea ce privește CFM Post 2020, cred că suntem cu toții de acord că în urma dezbaterii Brexit, dar și în urma rigorii bugetare, următorul buget va arăta foarte diferit față de ce am văzut până acum Tocmai de aceea este nevoie de instrumente financiare și mai mult decât până acum. Pentru că doar instrumentele financiare pot să mobilizeze finanțare și uh, fonduri private într-un mod eficace. Și noul regulament cu siguranță va reflecta acest lucru. Instrumentele financiare, trebuie spus că nu sunt uh, concurente pentru instrumentele bugetare. Ele pot să meargă în paralel și se completează foarte bine. Instrumentele financiare trebuie să fie adaptate și puse în aplicare țintit. Acolo uh, unde, mai ales acolo unde se pot genera venituri. Uh, și cred chiar că instrumentele financiare în acest caz sunt superioare granturilor. Și cred din nou că aceste lucruri se vor reflecta, reflecta în nou regulament. Bine, nu o să vă fac eu acum un discurs despre ce așteptări am eu de la CFM Post 2020, dar cred că soluția este simplificarea uh, Astfel putem să le oferim statelor membre celeritate și simplici, simplitate în utilizarea acestor și eficacitate în utilizarea acestor instrumente. Va fi nevoie și de un manual unic, trebuie să ne bazăm mult pe audituri. Să vă dau un exemplu. Am avut 100 de audituri de la auditori diferiți și niciunul nu s-a putut baza pe descoperirile, pe constatările altor auditori. Și aceste principii sper că vor fi înglobate în noul regulament. Pentru a oferi mai multă flexibilitate, mai multă rapiditate și un impact mai mare. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea foarte interesantă. Stimați colegi, ați uh, dorit să interveniți? Oare aveți observații? Domnul Manscur. Mulțumesc, doamnă președinte. Am o întrebare. Știți că regi- regiunile ultraperiferice fac și ele parte integrantă din Uniunea Europeană și toate politicile europene au un impact asupra acestor economii care sunt deja oricum fragile și care au foarte multe dificultăți. Așadar, care e întrebarea mea? Multe IMM-uri spun că nu, nu doresc să meargă în aceste regiuni. Uh, vreau totuși să știu care ar fi dificultățile care sunt uh, uh, de, cu care se confruntă IMM-urile din acele regiuni, dacă aveți o relație cu ele și ce, ce feedback vă dau acestea. Thank you very much, Ms. D'Amato. Doamna D'Amato. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Fondul European de investiții, după cum am văzut, urmărește să sprijine IMM-urile, permițându-le să acceseze credite. Iată de ce a pus pe piață o serie de produse financiare inovatoare adresare, adresate acestor parteneri, dar adresate și către fondurile de investiție, capital privat, fonduri de investiții care joacă rolul unui intermediar financiar. Am vrea să știm costurile de gestiune presupuse de acești intermediari financiari. Ați putea să ne dați așadar cum putem identifica aceste costuri în datele dezagregate pe care ni le-ați pus la dispoziție? Cât revine așadar intermediarilor financiari și cât a intrat um, la beneficiarii finali? Printre un, printre, printre instrumentele financiare puțin folosite deocamdată se numără, după părerea noastră, crowdfunding credem că ar putea să fie un instrument util pentru micro-întreprinderile și instituțiile locale. Credem că ar putea să fie folosit tot mai mult. Aș vrea să știu care sunt, după părerea dumneavoastră, riscurile și oportunitățile pe care le oferă acest instrument. Acum, din prezentarea dumneavoastră, aș vrea să primesc mai multe informații referitoare la randamentul EFSI. Poate puteți să-mi trimiteți un e-mail mai ales când vine vorba de impactul real în viața cetățenilor. Câte locuri de muncă s-au creat? Cum s-a îmbunătățit nivelul de trai al cetățenilor europeni? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Bresu! Grație! Mulțumesc, doamna președinte! Aș vrea tare mult să știu cum au evoluat instrumentele financiare după ce EFSI a intrat în vigoare. Și să înțeleg mai bine un lucru pe care l-ați amintit deja și știm de altfel că a funcționat foarte bine, uh, și anume relația cu băncile naționale de investiții, crearea platformelor de investiții care să joace rolul de intermediar între BEI și EFSI și IMM-uri. A fost uh, unul din principalele succese ale EFSI. Și aș vrea să înțeleg mai bine ce rol au jucat concret băncile naționale, dacă acestea pot fi încurajate și să vedem cum putem lucra mai bine pe viitor. În al doilea rând, aș dori să adresez o întrebare referitoare la simplificare când am fost președinta regiunii Piemonte, am primit o evaluare negativă a fondurilor, precum cel Jeremy a deja amintit. În cele din urmă am renunțat uh, din cauza complicațiilor. Ar fi fost mult prea complicat, ar fi durat mult prea mult și ne-am creat noi, practic, instrumente financiare prin uh, bugetul nostru lucru care în cele din urmă a avut o repercursiune negativă asupra noastră, dar așa stau lucrurile de multe ori. Iată de ce este absolut esențial să simplificăm totul. Este absolut important pentru regiuni, pentru unitățile teritoriale. O gestiune simplificată reprezintă un aspect fundamental în alegerea sau nu a unui instrument financiar. Aceste instrumente sunt deosebit de importante pentru că permit uh, crearea unui efect de levier care nu ar exista în alt uh, caz. Uh, și ajutoarele nerambursabile sunt importante, dar acestea joacă un rol doar atunci când există un profit. Când spuneți simplificare, E clar uh, că, de pildă, procesul de gestiune și de audit uh, sunt vizate, dar la ce anume vă referiți în plus? Domnul Rope. Mulțumesc, domnule președinte. V-am ascultat, am ascultat aceste informații cu foarte mare plăcere. Firește, sunt informații extrem de utile și necesare după cum au spus deja și colegii mei, avem nevoie de, anume, de un anumit sistem pentru a putea urmări această etapă de planificare. Nu trebuie să fim puși în fața faptului împlinit. Ne interesează și etapele inițiale, de aceea. Văd că mai multe state membre și mai multe regiuni participă în anumite etape. Au făcut asta din proprie inițiativă sau uh, au fost atrase cumva în uh, program. Vreau să știu de ce anumite regiuni și state membre participă, iar altele nu. Este vorba despre acces la informație, capacități sau de altceva. Apoi, Programul pentru IMM-uri. Cum va uh, ce posibilități le va aduce acest program uh, antreprenorilor, de exemplu, și regiuni întregi? În ceea ce privește coeziunea, într-adevăr, ea trebuie consolidată, iar acest fond îmbunătățește situația în Europa, dar mă întreb dacă nu cumva el nu ar putea să facă rău anumitor state membre. După cum știm, uh, firmele își uh, deschid sediile în orașe mari sau în regiuni uh, înstărite. Deci, nu cumva vom crea centre de atracție care deja sunt înstărite. Nu se vor accentua, accentua oare problemele care există deja în anumite state membre, unde concentrarea de capitaluri se face mai ales în orașele mari? Deci, oare nu există posibilitatea prin acest program de a susține regiunile cele mai dezvoltate? Kurie eh, regionai, anumite regiuni uh, mai slabe nu ar putea și ele oare să fie favorizate prin acest fond? Pentru că din aceste regiuni uh, există și un exod al creierelor. Trebuie să le arătăm prin acest fond firmelor și cetățenilor noștri că Europa nu uită zonele cele mai defavorizate. Vă mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! Acestea au fost întrebările membrilor regii. Domnul Cotoni, vă rog să răspundeți. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Stimați colegi, vă mulțumesc pentru întrebările foarte relevante. Voi încerca să le răspund în ordine. Regiunile ultraperiferice. Tocmai vedeți slide-ul care se referă la unul dintre proiectele aflate în implementare în La Réunion. Îl vedeți în colțul din stânga. Réunion este o regiune în care știm că IMM-urile sunt destul de numeroase, însă au nevoie de sprijin sau băncile au nevoie de un imbold ca să sprijine IMM-urile în această regiune. Înainte de a hotărâ ce instrumente financiare folosesc, statele membre, dar și Comisia, trebuie să fie sigure că uh, am identificat, s-a identificat clar o lacună și aceasta este definită și trebuie să știm cum o închidem. La Reunion este o insulă mică și este clar că băncile aveau rețineri chiar dacă aveau experiență, rețineri în a sprijini firmele cu lichidități. Și pentru noi era clar că este nevoie de un instrument de garanție pentru a mobiliza aceste bănci, pentru că acestea să-și asume niște riscuri. Și cifrele pe care le vedeți arată rezultatul pe care ni l-am dorit. Am primit fonduri structurale împreună cu contribuțiile naționale de 30 de milioane plus 20 de milioane, asta face 50, încă un top-up din, uh, suplimentar. Deci, în La Reunion, oferim nu doar o garanție, sprijin pentru risc, dar și lichidități pentru a, uh, ofer- pentru a se putea oferi creditare pe termen lung IMM-urilor. Deci aceste produse sunt unele necesare, dar nu am avea nevoie de ele, de exemplu, în uh, Franța continentală. Deci sunt niște produse adaptate, țintite pentru această insulă, pentru Reunion. Și nici efectul de levier nu va fi de 4-5 ori uh, un multiplicator de 4-5 ori, dar va fi unul uh, adecvat pentru regiunea respectivă. Lucrăm cu produse standardizate, dar ținem cont de lacunele pe care le identificăm în analizele noastre de piață și apoi creăm un produs adaptat. Deci sperăm că într-un an vă putem spune câte IMM-uri au beneficiat de programul nostru în Reunion, câte uh, locuri de muncă au fost create, uh, Beneficiile oricum deja se văd, sunt și mai substanțiale, pentru că costul acestor uh, fonduri este foarte, foarte mic. Deci, cred că aceste costuri se uh, traduc foarte repede în uh, prețul de creditare al IMM-urilor din partea băncilor de acolo. Deci, practic, pentru IMM-uri, condițiile de creditare sunt extrem de avantajoase și banca poate să ofere creditare din propriile sale resurse. Și riscul se reduce datorită ajutorului nostru. Deci acesta este un exemplu foarte bun uh, și este o strategie pe care o adoptăm în toată Europa, nu doar în aceste zone. A mai existat o întrebare uh, de la o eurodeputată din Italia Instrumentele financiare înseamnă mai mult decât creditarea pentru IMM-uri. Pentru noi un obiectiv important în Europa este sprijinirea Uniunii pieței lor de capital, reducerea fragmentării foarte mari din Europa Uh, în Grecia, de exemplu, dobânda pentru credite pentru firme este de 8%. În Germania nici nu se poate, nici e nemaipomenit așa ceva, nu e prea mult. Deci trebuie să uh, umplem aceste lacune. Ne dezvoltăm pe dezvoltarea pieței, ne dezvoltăm pe piețele existente, dar și pe altceva. Și pot să vă dau un exemplu cu privire la rezultatele din Bulgaria acum șapte ani. Am uh, s-a acordat o sumă de 300 de milioane pentru, uh, ca, uh, pentru dezvoltarea pieței de capital. Astăzi, Bulgaria este un hotspot, este o, uh, un, un punct de atracție în Europa în ceea ce privește capitalul de risc. Și tocmai pentru că am putut să folosim fonduri, fonduri structurale deci este important nu doar să sprijinim instituțiile de acolo, ci și să uh, intrăm în noi domenii, de exemplu prin crowdfunding, pe care l-ați menționat. Sprijinim din ce în ce mai mult acest, uh, acest mecanism de, de finanțare participativă în aproape toate statele membre. Nu există însă în acestea un temei juridic solid și există și foarte multă fragmentare. Deci am dorit să educăm Uh, autoritățile în acest domeniu în, pentru a avea un cadru mai coerent pentru noi instrumente financiare în întreaga Europa, pentru a avea produse standardizate și pe, pentru a da un imbold piețelor. Așadar, noi sprijinim instrumente, instrumente financiare noi, de, precum crowdfunding-ul, microfinanțare și așa mai departe, și există în continuare bune practici de implementare în anumite state membre, însă există state membre precum Grecia sau chiar și Germania în care nu există uh, legislație cu privire la microcreditare. Deci, în cadrul Europei, cu siguranță se mai pot face eforturi pentru a îmbunătăți lucrurile, dar fondurile structurale pot, într-adevăr, să ajute la stimularea pieței. În ceea ce privește datele legate de EFSI, da, clar, sunt fonduri publice. Uh, Și aș vrea să vă dau mai multe detalii referitor la informațiile pe care le avem, nu doar referitor la câte IMM-uri au avut de profitat de pe urma acestui sprijin, ci pot să vă ofer informații mult mai amănunțite. Cred însă că nu e neapărat momentul oportun. Acum, țările. Cine se implică și când? Noul cadru de reglementare este cât se poate de clar și în urma învățămintelor trase din perioada anterioară de programare, statele membre trebuie să facă o evaluare exante. E un exercițiu util pentru a vedea care sunt uh, problemele și deficiențele cu care se confruntă piețele. Trebuie să se facă un studiu privind eșecurile pieței. Acum, Planul Juncker nu se referă doar la fondul pentru investiții strategice, ci se referă și la consultanța pe care o oferim. Știu uh, colegii de la BEI care se ocupă de acest centru de consiliere, se confruntă cu nenumărate solicitări din partea statelor membre pentru a le ajuta în realizarea analizelor exante. Fac acest lucru firește ca parte a planului Juncker. Ele ei analizează și vin apoi cu recomandări care, firește, pot fi apoi puse în aplicare de băncile naționale de promovare de către um, fondul uh, și alte fonduri europene de investiție. Constatăm de asemenea că pe măsură ce ne apropiem de termenul limită, în cazul de față 2020, plus 2 sau 3, și banii nu au fost cheltuiți, instituții precum a noastră ne confruntăm cu situația în care ni se cerce să facem Eforturi uh, pe ultima clipă nu e neobișnuit, însă statele membre ar trebui să profite de moment pentru a face studiile de piață acolo unde acestea nu au fost încă realizate. E valabil și pentru instrumentele pentru agricultură. E nevoie de pregătire anterioară. Aceasta joacă rolul fundamental. Noi suntem dispuși să ajutăm acele state membre care doresc să colaboreze cu noi și să aprofundeze capacitatea și expertiza pe care o au. Acum, rural versus urban. Depinde foarte mult de instrument. Noi am folosit de instrumentele de garantare cu bănci în mod explicit în sprijinul inițiativelor în afara zonelor urbane. E mult mai greu pentru instrumentele de capital. Vă puteți închipui, băncile sunt fonduri de capital, urmăresc uh, proiectele inovatoare în zonele urbane, însă când vine vorba de microcreditare, când vine vorba de, cred- de garantarea creditelor, noi stipulăm în contractele noastre cu băncile foarte clar unde trebuie să fie alocate fondurile. De pildă, în cadrul inițiativei MM-urilor în Spania, Extremadura, una din regiunile cele mai sărace din Spania, a participat iar noi am uh, precizat foarte clar în contractele noastre, băncile de altfel au dat curs acestor specificații, că fiecare euro din regiunea Extremadura trebuie să uh, pună în mișcare cel puțin 4 euro de împrumut, iar băncile respectă toate aceste criterii pentru că dacă nu, au de plătit foarte mult uh, prin penalități sau sancțiuni. De asemenea, când privim inițiativa IMM-urilor din Spania, vedem că regiunile au uh, stabilit că pot să pună la oaltă riscurile. Și anume, sunt de acord că le dăm un euro și mobilizează 4 euro. Ideal. Însă, când vine vorba de pierdere, acestea pot fi puse la oaltă în comun uh, între regiuni. Iată unul din avantajele în a combină până la oaltă regiunile în uh, utilizarea instrumentelor financiare. EFSI și folosirea platformelor, cred că am amintit deja pe diapozitiv. EFSI este un instrument care uh, mizează pe platforme, pe conceptul de platforme. Într-adevăr, nouă ni s-a cerut să creăm o platformă de capital. Um, ceea ce vedeți uh, în mov, în josul diapozitivului. Pot să vă dau datele. Mi-am adus aminte foarte târziu. Iată de ce nu am introdus datele. Această platformă oferă sprijin acelor bănci naționale înscrise în platformă. Avem nevoie de bune practici peste tot când vine vorba de raportare, de eligibilitate și așa mai departe, bună guvernanță și așa mai departe. În acest fel am creat un program, un proiect care ne permite să interacționăm cu instituțiile naționale de promovare și să le spunem că punem și noi la bătaie exact aceeași capital de investiție prin resursele EFC, dar trebuie să fie un program eligibil pentru planul Juncker. O inițiativă pe care am creat-o în urmă cu un an și jumătate, care acum uh, merge cu toate pânzele sus, este o inițiativă de cofinanțare cu băncile naționale de promovare. Sunt bani inteligenți, am putea spune ajută băncile naționale de promovare să își amplifice cunoștințele în uh, promovare și finanțare, pot uh, să decidă mult mai repede în ceea ce privește proiectele care trebuie finanțate. Iată de ce spun că e mult mai mult decât finanțare, e o finanțare inteligentă. Ideea platformei uh, a devenit realitate, așadar, și vom extinde această inițiativă și în ceea ce privește garanțiile. Vom porni așadar de la acest bun exemplu și uh, vom crea alte inițiative asemănătoare cu instituțiile naționale de promovare în Europa. A fost uh, interesant exemplul uh, regiunii Piemonte. Această regiune, împreună cu alte regiuni uh, din Italia de Nord, au fost grupate într-un proiect în care aceste regiuni au transferat fondurile primite din fostele fonduri structurale într-o platformă de capital. Sunt șase regiuni din Italia care s-au grupat pentru a sprijini investițiile de capital în nordul Italiei. Ca regiune individuală Piemonte nu ar avea niciodată acces la aceste fonduri, însă noi, ca Fond European de Investiții, avem uh, un contact frecvent cu peste 500 de fonduri în mod regulat. În acest fel, da, la oaltă, aceste regiuni au suficiente fonduri și prezintă un interes pentru acești investitori. E un proiect pe care aș dori să vi-l prezint personal, pentru că reprezintă uh, un exemplu elogvent despre cum fondurile structurale uh, și fondurile derivate din acestea pot fi folosite într-un mod chiar mai inteligent decât au fost folosite și gândite ele inițial. Este un exemplu clar de cât de utile pot fi instrumentele financiare. A fost o întrebare referitoare la cotizații. Vă puteți închipui că Fondul European de Investiții a fost uh, monitorizat îndeaproape pentru că a fost adesea acuzat de a fi fost mult prea scump. În cadrul actualului uh, Jeremy am făcut un calcul referitor la costurile de gestiune pe care trebuia să le aplice Fondul European de Investiții pentru ca totul să fie un exemplu cât se poate elocvent. După cum vă spuneam, am început cu un regulament de două pagini. Uh, Cred însă că va fi foarte greu să continuăm cu acest regulament uh, de două pagini. Va fi greu și juridic aproape imposibil să punem în aplicare uh, inițiative de finanțare cu acest regulament. Există orientări, nu spun că aceste orientări de la Comisie oferă certitudine juridică, dar reprezintă un temei de interpretare. A fost un exercițiu scump, a fost un exercițiu greoi și am învățat uh, foarte accelerat. Pentru gestionarea acestor fonduri am perceput, fără ochelari nu pot să văd atât de departe, am perceput 0,94% sub 1% așadar pentru acele fonduri ca și cheltuieli de gestiune pot să intru în mai multe amănunte, dacă vreți pot să vă trimit detalii în scris referitor la care au fost sarcinile noastre. Nu ne-am limitat doar la analiză de piață, la structura produsului, strategia de investiții, alegerea intermediarilor, colectarea fondurilor, după care însoțirea procesului pentru a ne asigura că investițiile sunt eligibile și că sunt uh, investițiile adecvate pentru strategia de investiții. Iată așadar cota pe care noi am perceput-o în actuala perioadă de programare pentru fondurile structurale. Apoi, în funcție de instrumentul financiar, intermediarii financiar, s-ar putea sau nu să primească anumite cotizații. De pildă, pentru garanții, nu achităm uh, nicio taxă băncilor. E un serviciu pe care ele ni-l furnizează gratis. Pentru bănci, este o procedură foarte anevoioasă, raportarea să raporteze înapoi la statele membre, după care statele membre raportează comisie. Este un proces foarte anevoios de raportare care merge dincolo de uh, ce au deja integrat în sistemele lor IT. Trebuie să creeze noi câmpuri de raportare, practic. E foarte anevoios, așadar, cu toate acestea, nu ne taxează. Lucrurile sau altfel în ceea ce privește capitalul de risc, unde, într-adevăr, totul funcționează pe baza unor taxe și aceste taxe nu-l ajută pe um, managerul fondului să-și cumpere un nou Ferrari. Din potrivă, suntem uh, foarte stricți în ceea ce privește aceste costuri care sunt calculate la milimetru de multe ori aceste costuri reprezintă undeva între 2 până la 2,5% din costurile de gestiune. Cred însă că trebuie să privim totul din perspectiva sumei mobilizate. Nu e vorba doar uh, de contribuție, ci de cât capital privat au putut aduna acești uh, intermediari financiari. Și din această perspectivă, cred că puteți înțelege că, având în vedere impactul lor, aceste sume sunt uh, justificate, chiar dacă vin de la bani uh, din surse publice. Sper că v-am răspuns la toate întrebările. Sau nu? Sper. Că v-am răspuns la toate întrebările. Da, a fost o, uh, un răspuns foarte amănunțit. Vă mulțumesc pentru prezentare. A fost foarte interesant, cu un răspuns foarte amănunțit. Și vă mulțumesc pentru că ne-ați dat uh, exemplele încurajatoare din Bulgaria. Aveți dreptate, am reușit să schimbă multe lucruri în uh, țara noastră folosind uh, instrumentele financiare și combinându-le între ele. Vă mulțumesc! Dragi colegi, se încheie aici ordinea de zi, următorul punct este întâlnirea coordonatorilor care este prevăzută să înceapă la 11.45. Aștept așadar uh, să vină coordonatorii până atunci. Reluăm la 12 fără un sfert. Până acum uh, ședința se suspendă.